reprezentanții Comisiei. Acum, raportul doamnei Geringer de Odenberg privind activitățile Comisiei de Petiții în anul 2014. Uh, doamnă, aveți cuvântul 4 minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi discutăm varianta finală a raportului referitor, referitor la activitățile Comisiei pentru Petiții în anul 2014. Eu am lucrat la această comisie din anul 2004, deci deja de mai mult de un deceniu urmăresc activitățile acestei uh, comisii și modul în care aceste activități au un impact asupra legislației europene. La, din punct de vedere legal, petițiile primite de noi uh, sunt un test despre modul în care uh, dreptul comunitar este pus în aplicare în statele membre. Primul, în continuare, un număr mare de petiții, ceea ce ne arată că implementarea uh, cadrului uh, legal uh, european nu merge atât de bine. les débats parallèles dans la pièce. je comprends mais euh, vous savez j'ai quatre minutes je voudrais bien les utiliser. suggère madame. am la dispoziție patru min, uh, minute sper că pot profita la maxim de ele. După cum spuneam, numărul de petiții primite ne demonstrează că cetățenii înțeleg tocmai bine faptul că își pot apăra interesele prin intermediul Parlamentului European în anul 2013, după ce doi ani la rând uh, numărul petițiilor a crescut, uh, a urmat un, uh, o ușoară scădere a numărului de petiții primite în anul 2014. Cifrele statistice ne arată că am primit 2714 uh, petiții cu 6% mai puține decât în anul 2013. 1887 de petiții au fost închise în anul 2014, cu 10% mai multe decât cele închise în anul 2013. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a examina într-o perioadă de timp rezonabilă toate petițiile și pentru a le rezolva. Sper că vom putea recurge la tehnologii IT avansate pentru a strânge contactul cu cetățenii europeni și pentru a rezolva problemele acestora cât mai repede posibil. Noul portal IT, lansat în anul 2014, a contribuit deja la îmbunătățirea sistemului. Cetățenii își pot depune petițiile pe internet, unde găsesc toate informațiile necesare referitoare la competențele Parlamentului European. Pot uh, înregistra, depune o petiție, uh, descărca documentele de care au uh, nevoie, primesc notificări automată prin, e- prin e-mail în legătură cu schimbarea statusului petițiilor respective. 80% din uh, petițiile primite în anul 2014 au fost trimise pe e-mail. În anul 2013, uh, ponderea acestora fiind mai scăzută cu 5%. În concluzie, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au, s-au ocupat de acest raport. Datorită dumneavoastră am reușit să redactăm un uh, raport mult mai cuprinzător și acum vă stau la dispoziție pentru uh, întrebări. Mulțumesc, care cuvânt, cuvântul domnul Abramopoulos în numele Comisiei. Um, Stimați membri ai Parlamentului European, Comisia salută acest raport care recunoaște rolul Comisiei în ceea ce privește asistența oferită Comisiei pentru Petiții. În 2014, dintre cele 790 de petiții admisibile, 688 au fost transferate comisiei, trimise comisiei. Comisia este de părere că există o colaborare foarte bună între Comisia PETI și Comisia. Comisia salută ideea unei analize mai aprofundate în ceea ce privește și, și în ceea ce privește transferul comis, um, petițiilor către organul competent și instituția competentă. Dar nu suntem de acord cu afirmațiile că noi am fi impus restricții de ordin procedural pentru a limita analiza petițiilor sau că am fi închis dosare fără să așteptăm uh, uh, rezultatul uh, analizelor subiectelor respective. Comisia vă asigură că răspunde tuturor solicitărilor Comisiei pentru petiții care țin de sfera sa de competențe și oferă asistență Comisiei pentru Petiții, nu s-au impus restricții în ceea ce privește soluționarea petițiilor. Dar s-ar putea să, să existe cazuri în care Comisia nu poate oferi un răspuns detaliat Comisiei pentru Petiții, pentru că s-ar putea să nu aibă competențe în domeniu. În astfel de cazuri, Comisia înștiințează Comisia PETI în acest sens. Orice decizie de a închide orice decizie de închidere a petiției îi aparține Comisiei pentru Petiții. Noi uh, dorim să fim reprezentați în uh, audieri uh, de către un funcționar de rang înalt. Și noi am a primit această solicitare, mă scuzați, vă asumiți, primit, sunt totdeauna uh, funcționari competenți la reuniunile de audiere ale PETI și nu am primit uh, niciun fel de indicații din partea membrilor PETI sau secretariatului în ceea ce privește o reprezentare la nivel de funcționar uh, defectoasă. În ceea ce privește transpunerea legislației europene și solicitările în acest sens, vreau să vă reamintesc că Comisia so- uh, rezolvă imediat uh, cazuri de de transpunere incorrectă a legislației europene prin uh, procedura de încălcare. În cadrul Agendei pentru o mai bună reglementare, Comisia și-a consolidat acțiunile de prevenire în ceea ce privește transpunerea legislației europene. În ceea ce privește oferirea informațiilor privind uh, procedurile de încălcare Comisia pentru Petiții, acolo unde sunt necesare, vreau să vă spun că există deja aceste informații la dispoziția Comisiei pentru Petiții. Comisia elaborează rapoarte anuale privind monitorizarea aplicării legislației europene, unde eh, se explică modul în care își exercită competențele ca gardian al tratatelor, inclusiv monitorizarea petițiilor primite de la Parlamentul European, cărora li se dă curs. Comisia face schimb de informații privind, la, privind încălcarea cu Parlamentul European în cadrul acordului cadru și face publice Parlamentului informații privind procedura de încălcare prin intermediul face publice informații privind încălcarea prin uh, comunicări de presă, prin avize și uh, prin trimiteri în instanță. Mai mult, uh, se, pot, se poate consulta procedura la nivelul bazei de date care este disponibilă în Uniunea Europeană. Comisia analizează modul în care trasabilitatea dosarelor poate fi îmbunătățită. Acolo unde sunt adresate petiții din partea Parlamentului European, sunt trimise acestea comisii. În în ceea ce privește interpretarea Comisiei a articolului 51 a Cartei Drepturilor Fundamentale, vreau să vă reamintesc că acesta corespunde, juri, acesta corespunde jurisprudenței Curții Europene de Justiție. În ceea ce privește Euro, inițiativa cetățenească europeană și observațiile în acest sens, noi suntem uh, gata întotdeauna să oferim ajutor uh, inițiativei cetățenești pentru ca aceasta să-și atingă potențialul de plin. Noi am aplicat deja și o vom face în continuare măsuri importante pentru a îmbunătăți funcționarea acestui instrument în cadrul actual, în strânsă cooperare cu Parlamentul European, statele membre, alte instituții și organe europene și părți implicate. Comisia a oferit Parlamentului informații mai aprofundate în ceea ce privește aceste aspecte în cadrul dezbaterii plenare din 26 octombrie 2015. Comisia are în vedere și acțiuni noi în ceea ce privește domeniile cheie pe care le-am subliniat uh, în, ceea ce prive, în, în rezoluția privind uh, inițiativa cetățenească. Au trecut însă numai trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului și este deci prea devreme să uh, lansăm o revizuire legislativă. Totuși, Comisia va continua să își desfășoare, să facă eforturi în 2016 pentru a evalua nevoia unei astfel de revizuiri mai târziu. Acum, în ceea ce privește solicitările făcute Comisiei de a pune în aplicare recomandările mediatorului european și de a ține cont de avizul Comisiei PETI în ceea ce privește negocierile TTIP, Comisia dorește să ofere un maxim de transparență acolo unde se poate, bineînțeles, fără să se submineze uh, confidențialitatea care reprezintă un element uh, crucial al acestor negocieri. Multe dintre recomandările mediatorului european au fost deja puse în aplicare sau sunt în curs de a fi puse în aplicare. Comisia evaluează inițiativa cetățenească cu privire la TTIP în contextul articolului 11 al Tratatului Uniunii Europene dar condițiile din regulamentul 211 pe 2011 nu au fost întrunite, deci nu se poate da curs. Comisia salută observă, observațiile din raport în ceea ce privește importanța cetățenilor europeni și va oferi în continuare informații și va participa la democrația europeană și pe viitor și prin intermediul dialogului social la nivelul statelor membre. În acest scop, Comisia nu precupețește niciun efort uh, pentru a ajuta uh, și a comunica cu cetățenii europeni. Se consolidează participarea și implicarea cetățenilor europeni în procesul decizionar european uh, cu participarea Comisiei Europene, iar Comisia mulțumește Comisiei PETI pentru sprijinul acordat în ceea ce privește Solvit. Comisia este de acord că Solvit, uh, în ceea ce privește Solvit, mai este cale lungă de bătut și la ora actuală se încearcă obținerea potențialului de plin de pe urma Solvit alături de statele membre. Vreau să asigur Parlamentul European că suntem angajați în continuare să colaborăm strâns în ceea ce privește petițiile, care reprezintă petițiile, o piatră unghiulară a cetățeniei europene și un drept fundamental stipulat în tratat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul în sală. Domnul Becker, două minute de la PPE. Frau Präsident. Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, stimați colegi, raportul anual al Comisiei pentru Petiții ne dă ne arată semne, ne dă semne, semne foarte bune în legătură cu activitatea acestei comisii, însă eu am câteva întrebări. Odată cu așa numita reformă uh, a secretarului general al Parlamentului European, reforma Vele, care ar, ar trebui să aducă o prelucrare cât mai rapidă acestor uh, petiții, cu un semn de întrebare la sfârșit. Uh, și prin uh, raportul intern al Comisiei lucrurile ar urmea să se, să se îmbunătățească. Ar trebui să insistăm mai mult, uh, să insistăm în mod explicit asupra rolului um, Curții Europene de Justiție. Ar trebui să împiedicăm faptul ca misiunile de informare la fața locului să fie abuzată în scopuri politice de propagandă politică în mod uh, specific în uh, campaniile electorale și cred că toată lumea ar răspunde cu da în mod automat la aceste întrebări. Este cu atât mai surprinzător faptul că raportoarea nu a dorit să discute toate aceste puncte uh, cu mine, raportorul din umbră al, al PP-ului și aș dori să mulțumesc în mod expres raporta, raportarei că nu a uh, împiedicat încercarea coordonatorilor de a face pași importanți înainte care să ne permită astăzi să avem un uh, vot uh, adecvat. Este în interesul nostru să garantăm uh, drepturile cetățenilor și aș, aș dori să lansez un uh, apel să votați Uh, cu da la amendamentele pe care le-am amintit mai înainte. În plus, raportoarea în uh, anul trecut a fost de acord cu majoritatea uh, raportului anterior. Mulțumesc, doamna Cabezon Ruiz, un minut. Bueno, eh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Presiunea democratică vine din implicarea cetățenilor și Comisia de Petiții trebuie să fie un instrument cheie în această direcție. Cum s-a spus, uh, multe petiții au fost primite în 2014 la Parlament și Comisia PETI s-a ocupat de multe Uh, subiecte, a preluat multe dintre aceste plângeri legate de problemele cetățenilor din statele membre. Suntem obligați să dăm răspuns, răspunsul cuvenit, în forma cuvenită și în termenul uh, cuvenit și evident, uh, cred că întregul Parlament și Comisia pe care o prezint trebuie să dea un semnal că instituțiile există prezentat cetățenii europene. Așadar, cer Comisiei încă o dată vă rog să stabiliți uh, o comunicare în care să se uh, spună foarte clar responsabilitățile fiecare în a da un răspuns petiționarilor. Mulțumesc pentru cerere, domnul Marias. Mulțumesc. Uh, Comisia pentru Petiții este organismul prin intermediul cărora cetățenii europeni pot să își facă ocrotite interesele și drepturile și își pot manifesta îngrijorările. Există și un dialog între nivelurile puterii în Uniunea Europeană, statele membre și cetățenii săi, iar uh, decizii foarte importante care s-au luat uh, s-au luat în octombrie, o decizie foarte importantă s-a luat în octombrie 2015, când mi s-a acceptat solicitarea de a de a um, oferi Grecii din partea Germaniei reparații de, pentru, de război în ceea ce privește uh, luptătorii de acolo și Germania s-a a, iată um, a vorbit în plen despre acest lucru și acest lucru a fost o, um, câștig pentru cei care au murit în lagările de concentrare. Mulțumesc, doamna Vecerea Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș dori, în primul rând, să subliniez rolul important pe care îl joacă Comisia PETI în ceea ce privește sprijinul acordat democrației participative prin intermediul Parlamentului European. Este o fereastră deschisă către cetățenii europeni mii de cetățeni europeni care ne mă ascultă astăzi pot să își transmită îngrijorările și solicitările în mod direct, iar acest lucru este foarte valoros. Își pot exprima îngrijorările privind justiția, piața internă, drepturile fundamentale și mediul înconjurător, iar noi trebuie să ținem cont de aceste îngrijorări țări, cum ar fi Spania, țara mea, sunt întotdeauna vârf de lance. Spania este întotdeauna prima în ceea ce privește numărul de petiții, precum și numărul de încălcări, alături de Grecia și Italia. Și aș dori să solicit tuturor, tuturor țărilor să fie implicate, fiindcă avem nevoie de mai multă coordonare între Comisie și celelalte instituții ale Uniunii Europene, precum și la nivelul colaborării cu parlamentele naționale și la nivelul comisiilor Parlamentului European. Principala provocare este să facem față, să răspundem uh, Uh, așteptărilor cetățenilor noștri și să fim instrumentul prin care drepturile lor sunt uh, aplicate. Aliniatul 21 este foarte important, fiindcă acolo se spune că, din păcate, Carta Drepturilor Fundamentale nu a fost încă adoptată de toate statele membre și aplicarea sa este destul de vagă. Iar în cele din urmă aș vrea să spun că interpretarea strictă a articolului 51 a cartei în care Comisia Europeană spune că nu poate să ia măsuri în ceea ce privește drepturile fundamentale, aceasta depinde, aceasta reprezintă o provocare comună care trebuie să-i facem față Uh, pentru a reuși la da, să avem rezultate bune. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Guzman. Mulțumesc foarte mult. Uniunea Europeană s-a construit pe umerii cetățenilor, dar se gândește numai la interesele capitalului financiar. Asta știm cu toții. Acest Parlament este atât de îndepărtat de cetățeni și instituțiile europene nu sunt deloc democratice, nu uh, uh satisfac nevoile și așteptările cetățenilor europene. Asta este evident dacă ne uităm la politicile adoptate. Toate sunt întotdeauna în favoarea elitei financiare. Aceste instituții, uh, contactul real al instituțiilor cu cetățenii uh, se produce totuși prin Comisia de Petiții, unde vedem cel mai bine distanța care există între Parlament și realitate sunteți la ani de lumină, la an lumină de oamenii pe care ar trebui să-i reprezentați. Și de asemenea avem uh, această problemă a tratatului comercial cu Statele Unite, care permite multinaționalelor să încalce legile uh, și să ignore guvernele și parlamentele statelor membre. Însă aici, în Parlamentul European, majoritatea se face că n-aude și continuă să voteze în favoarea negocierii pe acest tratat, în favoarea multinaționalelor. De asemenea, se cere uh, blocarea, stoparea politicii de migrație, care de asemenea încalcă drepturi fundamentale. Parlamentul uh, ignoră violențele de la frontierele noastre, represiunea și deportarea. Este clar că Parlamentul și-a închis porțile față de nevoile reale ale europenilor și că singurii aliați sunt lobiștii. Doamna președinte, doamna, ați vorbit foarte repede. Doamna Reda, două minute în numele verzilor. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei și colegilor mei care au uh, lucrat atât de bine la acest raport. Raportorii din umbră din partea tuturor grupurilor au putut să-și exprime părerea. În aceste momente în care mulți oameni pun să se întrebării proiectul european, activitatea Comisiei pentru Petiție este deosebit de importantă, pentru că ea poate schimba atitudinea față de Uniunea Europeană pentru întotdeauna. Activitatea noastră trebuie să fie una de calitate și trebuie să rezolvăm în cele din urmă numărul tot mai mare de petiții ne, nerezolvate. Nu trebuie să uităm nevoile petiționarilor. Trebuie să avem uh, reguli foarte clare referitoare la admisibilitatea acestor petiții. Am făcut anumite progrese prin introducerea portalului Uh, pe internet, însă acesta trebuie să fie îmbunătățit mai mult pentru a aduce o adevărată plus valoare pentru cetățenii noștri. Procesul de monitorizare a acestor petiții este și mai uh, important. Trebuie, avem nevoie de participarea colegilor din toate comisiile care au expertiza necesară pentru fiecare petiție și Comisia Europeană are un rol important în calitate de gardian al tratatelor, Comisia Europeană nu trebuie doar să repete afirmațiile statelor membre, pentru că dreptul la petiție este un drept fundamental și trebuie să fie tratat ca atare. Lipsa de angajament al Comisiei Europene este evidentă și în modul în care a tratat uh, ce, inițiativa cetățenilor uh, europeni. Cred că ar trebui să fie, deși a fost introdusă această inițiativă participativă, Um, ea este ignorată de către Comisia Europeană și mediatorul european a exprimat în mod repetat critici în acest sens și aș dori să mulțum- să mulțumesc mediatorului european pentru modul în care a colaborat cu uh, Comisia pentru Petiții. Cred că Comisia pentru Petiții și toate instituțiile europene trebuie să fie ghidate de acest spirit de colaborare cu cetățenii. Mulțumesc, doamna Evi, pentru un minut. Partire, doamna... Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să vă prezint date diferite ale petițiilor admisibile. 39% dintre petițiile primite sunt um, admisibile, ceea ce arată că nu sunt uh, înțelese, nu este înțeles bine domeniul de competență al Uniunii Europene. Cred că cetățenii cunosc uh, dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și folosesc și îl folosesc. Problema este că trebuie să Um, rezolvăm um, problemele pe care, ni le, trimim, pe care le primim de la regiuni și să o facem în, și răspunsul nostru să fie unul eficace. Din păcate, portalul nu funcționează așa cum ar trebui. Ar trebui să permită cetățenilor să demareze inițiative cetățenești, dar deocamdată uh, nu face acest lucru. Mulțumesc, uh, doamna Goda. Doamnă președinte, activitatea uh, Comisiei PETI a reprezentat 2600 de petiții primite, deci o scădere de 10% față de 2013. Uh, asta în condițiile în care am spus că e nevoie de mai multe mijloace pentru Comisia PETI, dar ce să facă ea cu ele? Doar 760 dintre petiții au fost considerate acceptabile. Multe petiții nu sunt acceptabile pentru că domeniul de acțiune al Uniunii Europene nu este bine cunoscut de cetățeni. Criteriile după care sunt uh, abordate petițiile nu sunt doar juridice și tehnice, din păcate, uneori sunt și politice și asta poate descuraja cetățenii. Dar uh, subiectul principal abordat de raport este democrația participativă cu inițiativele cetățenești europene. Și aici uh, trebuie să constatăm că pe acest subiect e vorba de un eșec pentru că aceste inițiative nu permit abrogarea unor texte legislative sau oprirea uh, activităților pregătitoare. Pe de altă parte, pentru că aceste inițiative sunt uh, faultate de Comisia Europeană atunci când ele nu merg uh, în sensul în care îl dorește ea. Începește protestele împotriva tratatului transatlantic. În ciuda peste 3 milioane de semnături colectate, Comisia a refuzat să înregistreze această inițiativă. Pentru a se justifica, a pretins că negocierea tratatului nu e responsabilitatea sa, ci a Consiliului European. Totuși, există un precedent în 2013 uh, acordul de liber schimb între Elveția și Uniunea Europeană. Uh, pe uh, tema acestui acord, Comisia a înregistrat o petiție. Deci este clar că Comisia dă dovadă de partid politic. La fel, atunci când Comisia înregistrează inițiative, ea uh, uh, are o atitudine nepotrivită. Așadar, în lipsa rezultatelor europenii se descurajează și se îndepărtează uh, și mai mult de ce, inițiativele europene ca și de petiții. Și raportul de Odenberg pare să deplore această situație, dar nu atacă, de fapt, miezul problemei. Mulțumesc, doamna Morva, în minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc. Acest raport referitor la activitatea Comisiei PETI nu are nimic de a face cu experiența mea personală. Tocmai de aceea aș dori să mă adresez comisarului uh, prezent și aș dori să uh, îi cer să explice chiar dacă nu ascultă interpretarea. Sunt convinsă că înțelege perfect maghiara și sunt sigură că îmi urmărește intervenția pentru că acesta este motivul prezenței dumnealui. După intervenția mea, uh, doresc să vă dau un uh, document în format A4, o copie a unei decizii a Comisiei PETI a creditelor contractate în valută străină de către cetățeni maghiari. Este vorba de milioane de uh, victime a unor uh, bănci care au uh, încheiat uh, contracte, credite în, uh, în franci elvețieni, au semnat o petiție de 15 pagini redactată de juriști, la care au primit un răspuns de o jumătate de pagină. În momentul în care afirmați că fiecare petiție este examinată într-un mod unic și transparent, mă întreb dacă acest lucru este compatibil cu acest răspuns primit, uh, primit de petiționarii menționați uh, de mine. Domnul Iar. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În uh, total, Comisia PETI poate trage un bilanț pozitiv. Însă există trei puncte mm, pe care aș dori să le amintesc pe lângă cea amintită de domnul Becker. Este important să putem lua o decizie cât mai rapidă în legătură cu admisibilitatea acestor uh, petiții și să ne ocupăm uh, mai uh, mult de petițiile admisibile pentru care avem anumite avem competențe clare. În al doilea rând, cred că trebuie să respectăm cât mai consecvent Uh, perioadele de timp și aici intervine așa numita reformă uh, vele. Asta înseamnă pentru mine că la 9 luni după ce o de- petiție a fost uh, depusă, Comisia trebuie să fie prezentată Comisiei pentru o primă um, discutare. În al, uh, în al treilea rând, uh, trebuie să înțelegem care sunt modificările legislative necesare. Din acest punct de vedere, trebuie să colaborăm mult mai bine cu uh, competițiile, cu comisiile competente pe fond și mai bine și cu comisiile de, poti- de petiții din partea parlamentelor naționale. În final, aș dori să mulțumesc secretariatului, secretariatul comisiei noastre Cred că comisia noastră, pentru mine, este o democrație trăită în Uniunea Europeană, pentru că prin intermediul ei cetățenii se pot adresa în mod direct instituțiilor europene. Deci Comisia pentru Petiții are funcția unui uh, seismograf, pentru că percepe ce se întâmplă în uh, Europa. Drept urmare, Aș dori să lansez un, uh, un uh, apel uh, Comisiei Europene, Parlamentului European. Dacă doriți să ascultați uh, vocea poporului, veniți la Comisia pentru Petiții și dacă nu aveți timp, măcar citiți procesele verbale ale acestei comisii. Mulțumesc, doamna Curtin Darling. It's a wonderful thing. Mulțumesc. Este minunat că alegătorii au uh, dreptul să adreseze petiții pentru cazurile în care se consideră nedreptățit sau că drepturile li s-au încălcat. În primul an uh, în care am fost membră a Comisiei pentru Peții s-a auzit uh, sus, răspic, răsun, răsunător uh, glasul cetățenilor europeni în ceea ce privește TTIP sau petiția în ceea ce privește um, greviștii din Camera din 1994 și uh, când, când petiționarii ajung la noi, sunt oameni disperați, fiindcă nu mai au nicio altă cale de recurs. Iar uh, uh, comisia noastră, Comisia pentru Petiții, joacă un rol foarte important în democrația europeană. Iată de ce ar trebui să promovăm rolul petițiilor în uh, activitatea Parlamentului European și să dăm dovadă ca europarlamentari că noi suntem aici um, aduși de cetățeni și lucrăm în slujba cetățenilor. Mulțumesc, doamna Wikström, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, uh, doamnei raportor uh, și colegilor pentru acest document și pentru um, spiritul de colaborare. Petițiile Comisia pentru Petiții reprezintă legătura între cetățeni și Parlament și reprezintă modul în care um, alegătorii um, aduc la aten- în atenția celor aleși probleme de îngrijorare. Acum ne concentrăm pe activitatea Comisiei în 2014, un an important, an, an electoral, Parlamentul European, uh, care, iar acest lucru a afectat activitatea Comisiei. Mă bucur că pot să vă spun că noi, alături de secretariat și de șeful de unitate al Comisiei pentru Petiții, am reușit să sporim eficiența activității noastre din 2014. Metod, metodele de activitate moderne pe care am început să le punem în aplicare în 2014, iată, dau roade acum. Faptul că am reușit să convingem uh, să, să convingem Comisia să ne dea un comisar Considerăm că este un element foarte important și vă încurajez pe toți să sprijiniți activitatea Comisiei pentru Petiții. Mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc uh, raportoarei pentru acest document foarte bun. Nu o să repetăm ceea ce s-a spus deja n-am foarte mult timp. Vreau doar să subliniez că astăzi avem o mai bună cooperare, în special cu comisiile Parlamentului. Cred că putem să o îmbunătățim și mai mult. Și de asemenea vreau să mulțumesc mediatorului pentru cooperare. Sunt două lucruri care trebuie îmbunătățite. În primul rând avem prea puține resurse ca să facem fața angajamentelor noastre și cred că trebuie să existe resurse mai bune pentru a face față acestor situații. De asemenea, cred că nu avem uh, suficiente studii pe teren la fața locului și aici iarăși ar trebui să îmbunătățim uh, acest element legat de vizitele la fața locului. Cetățenii doresc să fie informați de ceea ce se întâmplă în comisia noastră, ceea ce de multe ori nu se întâmplă. Deci trebuie să facem cumva ca cetățenii să participe mai mult la activitățile noastre, mai ales că sunt foarte mulți membri, în special din țările nordice, foarte activi. Mulțumesc, domnul Aker. Este interesant să vedem uh, opoziția față de tratatul cu Statele Unite exprimată în acest document și este și încurajatoare. Mii de alegători ai mei mi-au scris și mi-au spus că sunt îngrijorați că parteneriatul transatlantic ar deschide Uh, calea uh, concurenței neloiale și uh, privatizărilor, dar și <clears throat> disputelor, mecanismului de rezolvarea disputelor care ar permite marilor companii să ignore guverne. Și asta este absolut scandalos și sper că și Comisia și Parlamentul văd acest lucru și că acest acord va fi eliminat. Dar există și un alt lucru pe care îl spun alegătorii mei care nu vor TTIP-ul. Noi avem un referendum în curând și toți care vă uitați acum la mine, vă spun că cei care vreți să scăpați de TTIP trebuie să scăpați de Uniunea Europeană la referendum. Mulțumesc, domnul Valensa, două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să insist asupra importanței raportului de activ- anual de activității Comisiei PETI, care nu doar uh, că prezintă o privire de ansamblu foarte bună a evenimentelor din 2014, dar prezintă și posibilități uh, de modificare a activității pe viitor acestei comisii. Cetățenii europeni își exercită acest drept fundamental, dreptul la petiții, și astfel uh, reflectă încrederea pe care au în Comisia PETI a Parlamentului European și dau, cre- dau credibilitate instituțiilor europene. PETI Cred că prin petiții cetățenii pot fi implicați într-un mod mai activ la, în uh, procesul politic uh, la nivelul Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, cred că amendamentele depuse de PPE sunt uh, deosebit de importante pentru că indică foarte clar necesitatea ca procedurile administrative să fie respectate. Este un lucru important pentru că nu întotdeauna înțelegem că procedurile administrative trebuie să fie uh, respectate. Aceste reguli sunt uh, orientativă în, pe parcursul întregului ciclu de tratare a unei uh, petiții, ceea ce determină procedura să fie concentrată mai mult pe rezultate și, indiferent de acțiunile noastre, trebuie să ne asigurăm că nu dăm speranțe de șarte celor care depun aceste petiții. Problemele cetățenilor trebuie să fie bine reflectate în comisia noastră Trebuie să reducem uh, probabilitatea ca uh, agenda noastră să fie una politizată. Desigur, trebuie să mai facem multe lucruri în comisia noastră, însă eu sunt sigur că putem câștiga această bătălie pentru a găsi definițiile potrivite referitoare la legalitatea, admisibilitatea unei petiții, să explicăm petiționarilor de ce o petiție este inadmisibilă și de ce o petiție trebuie să fie uneori închisă. Mulțumesc, doamna Giufrida, are cuvântul pentru un minut. Comisia pentru petiții are un rol esențial prin faptul că acordă atenție cetățenilor uh, europeni. Petiția pentru Comisia Parlamentului European contribuie la democratizarea Parlamentului uh, European. Deseori uh, cetățenii au impresia că sunt ascultați doar cu ocazia alegerilor. Comisia pentru petiții este utilă nu doar pentru cetățeni, dar și pentru Parlamentul European, pentru că dacă urmărim uh, temele discutate în această comisie, înțelegem care sunt domeniile unde este nevoie de modificări în uh, Uniunea Europeană. Um, este inacceptabil ca o petiție să fie examinată cu întârziere, care poate ajunge chiar până la un an din momentul în care a fost uh, depusă, pentru că importanța uh, Uh, petiției uh, dispare prin, prin, uh, prin această întârziere. Mulțumesc, doamna Pitera, pentru un minut. Da, Comisia Petiții wykonuje zagwarantowanie... Mulțumesc, doamna președinte. Comisia PETI ocrotește dreptul, dreptul cetățenilor consfințit în tratat de a adresa Parlamentului petiții cu privire la activitatea Uniunii Europene. Deci, Comisia PETI ne permite să rezolvăm probleme în ceea ce privește funcționarea Uniunii Europene, ceea ce arată că această comisie încearcă în mod constant să îmbun- să-și îmbunătățească metodologia de lucru. Noi am înaintat un amendament, și anume, statele membre ar trebui să fie motivate să introducă comisii de petiții în parlamentele naționale. Acest subiect a, a fost uh, discutat uh, a, anul trecut cu, mm, la PETI. Nu există comisii omologe în toate parlamentele naționale, iar acest lucru, dacă ar exista, ar îmbunătăți cooperarea între Comisia PETI și parlamentele naționale, ceea ce ne-ar permite să transferăm aspecte care nu sunt legate de Uniunea Europeană um, parlamentele naționale. Uh, de pildă, um, uh, cum, cum se întâmplă în cazul copiilor um, care sunt îngrijiți nu numai de părinții lor, ci și de alți, alte persoane. Acum, un alt aspect este durata de soluționare a petițiilor tot în această comparație cu îngrijirea copiilor, eu nu sunt de acord să se menține deschisă o petiție în momentul în care nu se poate lua o decizie cu privire la această petiție. Dacă se uh, elimina aceste amendamente, înseamnă că uh, activitatea Comisiei pentru Petiții nu, este de, nu va fi de plină. Mulțumesc, domnul Ceachi. Are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să să păstrăm acest drept uh, al, uh, de a adresa petiții. Uh, com, cetățenii trebuie să poată adresa petiții Uniunii Parlamentului European și instituțiile să găsească acest lucru folositor. Numărul petițiilor însă nu este foarte ridicat mm, la nivelul populației europene. Eu, ca minori, membru al minorității uh, maghiare din uh, Slovacia, am avut aceeași experiență. Nu s-au înaintat prea multe petiții. Iar problemele pe care mi le ridică mie uh, alegătorii ar putea să devină, o să facă obiectul uh, unor petiții libera circulație, mediul înconjurător și mai departe, sunt uh, domenii unde drepturile sunt încălcate și unde Comisia pentru Petiții ar trebui să, și asupra cărora ar trebui să se aplece Comisia pentru Petiții. Ar trebui să avem uh, o campanie mai bună de conștientizare, de conștientizare a opiniei publice, fiindcă nu sunt cunoscute informații suficiente cu privire, cu privire la uh, Comisia Peti. Din Ungaria și Slovacia nu ne vin prea multe petiții. Eu, uh, ca vicepreședinte al Comisiei pentru Petiții, încerc să să fac publicitatea activității noastre, fiindcă este vorba aici despre aplicarea legislației europene și despre funcționarea Uniunii Europene. În acest raport însă nu se vorbește despre garanții care ar putea îmbunătăți activitatea Comisiei pentru Petiții. Reforma administrativă pe care a introdus-o secretarul general al Parlamentului European nu se regăsește nici ea în acest raport, fiindcă această reformă ar sluji uh, interesului cetățenilor europeni și ar în, crește încrederea în Parlamentul European. Începem cu doamna McGuinness procedura intervențiilor spontane. Mulțumesc, doamnă președinte Vreau să felicit Comisia PETI pentru munca sa, că a fost membru al acestei comisii, dar uh, ca persoană care se ocupă de răpirile internaționale de copii, uh, salut spiritul de cooperare pe care îl avem în acest domeniu. Este realmente important să facem acest lucru. S-a menționat de către un antevorbitor faptul că petițiile legate de copii uh, sau dificultățile în relații transfrontaliere sunt din ce în ce mai multe și din ce în ce mai multe vor veni la noi. Nu avem întotdeauna o soluție bună pentru cei care sunt afectați, dar cel puțin ar trebui să oferim măcar unele sfaturi celor care suferă. Ei sunt, sunt cele mai emoționante și mai dificile petiții cu care avem de-a face și aș cere, pentru că noi continuăm uh, să cooperăm în această direcție, munca biroului meu să completeze munca Comisiei PETI și să colaborăm la revizuirea regulamentului Bruxelles 2. Ar fi crucial acest lucru pentru noi. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Valina, un minut. Doamna Valina. Gracias, presidenta. Según el Eurobarometer... Mulțumesc, doamnă președinte. Conform Eurobarometrului din mai 2015, încrederea uh, cetățenilor în Uniunea Europeană uh, este 40% și nu mai mult. Din mai multe motive. Austeritatea, politicile troicăi, abandonarea zonelor rurale, uh, uh, problema migrației, frackingul, uh, tratatul cu Statele Unite, tratatul comercial. Noi suntem conștienți de aceste probleme și cerem Comisiei să fie mai implicate, să ofere răspunsuri potrivite și să fie mai flexibile. Rolul său este să asculte și să vină cu soluții politice la probleme reale. Trebuie să încetăm să fim doar niște tehnocrați. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Cum vedeți, toată lumea intră în sală. Domnule comisar, va trebui să vă grăbiți. Vă mulțumesc, doamna președintă. Stimați membrii ai Parlamentului Euro- European, aș dori să îi mulțumesc doamnei Gringer de Odenberg pentru un raport foarte interesant. Aș dori să profit de asemenea de această oportunitate pentru a mulțumi acelor eurodeputați care au participat la dezbaterea de acum. Aș dori să mulțumesc pentru uh, comentariile lor pe care le-am consemnat. Dreptul de a adresa petiții este un drept fundamental al cetățenilor europeni garantat de tratate. Să demonstrăm cetățenilor europeni că le luăm în serios îngrijorările nu va face nimic altceva decât să le întărească încrederea în instituțiile europene. Comisia Europeană își reiterează angajamentul de a lucra în strânsă colaborare cu Parlamentul European și cu Comisia pentru petiția acestuia pentru a asigura o tratare cât mai eficace a petițiilor. Doresc să mulțumesc, doamnă președinte, și să mulțumesc tuturor. Mulțumesc, doamna Göringer, pentru a încheia. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Ca principal raportor pe acest dosar, mă bucur că am uh, putut face acest raport cu mulți colegi ambițioși și angajați. Cred că acest raport reflectă situația uh, activității din comisie și recomandările viitorului. Obiectivul raportului a fost să îmbunătățim activitatea noastră în domeniul petițiilor. Dacă unii dintre noi uh, critică anumite recomandări, dacă unii dintre noi uh, uh, sunt critici față de anumite recomandări din acest raport, cred că asta e o veste bună, pentru că e un semnal că sunt încă multe zone în care trebuie să ne concentrăm. Uh, mai avem încă multe lucruri de făcut, dar fiecare pas pe care îl facem ne va aduce mai aproape de rezultate mai bune și sperăm uh, de o activitate mai eficientă în beneficiul cetățenilor noștri. Aș vrea să mulțumesc comisarului pentru explicațiile sale detaliate. Cred că această activitate este rezultatul unor eforturi făcute de mulți oameni și aș vrea să folosesc această ocazie și să mulțumesc raportorilor din umbră. Comentariile lor au fost foarte importante, doamna Albiol, domnul Beche, doamna Bețera, doamna Evi, domnul Marias, doamna Reda. De asemenea, aș vrea să folosesc această ocazie și să le mulțumesc tuturor coordonatorilor consilierilor și stafului secretariatului care au lucrat la acest raport, inclusiv domnul Cabe, domnii Cabezon Baez, Chircos Chinale Lecoperes și asistentul meu personal, Mana Cozbesca, și cred că, în ciuda unor diferențe inițiale, am reușit să avem un raport credibil și recomandări credibile pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, dezbaterea este închisă și vot